Eh, Continuăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit. Există observații din partea dumneavoastră. Nu este cazul. Atunci, procesul verbal este